suplimentare din partea FDD. Lista acestor persoane va figura în procesul verbal de astăzi. Dacă nu este prezentată nicio observație până la adoptarea acestui proces verbal, aceste numiri vor fi considerate ca fiind adoptate și aprobate. L'ordre du jour. Ordinea de zi urmează acum declarația vicepreședintelui Comisiei.